În ceea ce privește ordinea punctelor care vor fi supuse la vot, ALDE a cerut ca punctul cu detașarea lucrătorilor să fie votat ultimul, pentru că unul dintre supleanți va veni mai târziu. Așa că, cu acordul dumneavoastră, vom lua acest punct ultimul și vom începe cu raportul domnului Crisogonos cu privire la directiva referitoare la mediere. Amendamentul 13. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 21 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 21. Și am închis votul. Sunteți pentru, am înțeles. Da, se adoptă, în mod clar. Compromisul 7, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 12. Pentru. Împotrivă. Aici trebuie să verific, vă rog. Am înțeles că dumneavoastră sunteți pentru, în regulă. Împotrivă, îmi cer scuze. Vous êtes Asta înseamnă că nu se adoptă, pentru că e egalitate de voturi. Proiectul de raport uh, modificat, vot electronic. Yes, uh, clearly adopted. Se adoptă. Felicitări domnului Crisogonos. Acum, proiectul de aviz al domnului Le Breton, uh, testul de proporționalitate. Everybody prepared? So, um, am... Sunteți pregătiți? Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Vous êtes pour ou contre, madame Marche Ok, ça marche, ok. Încă două persoane. Okay, I close the vote. Am închis votul și se adoptă. Trecem la 56 banu, vot final. Votăm electronic. Mă ce repede a mers. One more. Încă un vot? Lipsește încă un vot. Bun, am închis votul. Și nu se adoptă. We don't have an opinion. Deci nu avem aviz. Urmează raportul doamnei Uteland. Protecția lucrătorilor, directiva pentru protecția lucrătorilor, am deschis votul. Uh, draft opinion of Mrs. Uteland. Este vorba despre avizul doamnei Uteland referitor la temeiul juridic. two more people to cast the... Mai avem nevoie de două voturi. Bun, am închis votul și se adoptă în mod evident. Felicitări, doamne Iuteland. Acum votăm raportul domnului Cavada cu privire la directiva privind detașarea, compromisul 10 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog, ca să fim siguri. Este nevoie de încă un vot, ok, am închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Bine, verificăm la amendamentul 8. Da, am închis votul. Se adoptă. Vă rog să ridicați clar mâna. Amendamentul 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? În regulă. Mie mi se părea destul de clar, dar... Da, se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abține, Se respinge. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Da, trebuie să mai dați încă două, trei pagini. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114 pentru. E identic, îmi cer scuze, spune președintele. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Am închis votul și se respinge. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Vreți să verificăm la 11? Bine. Recunosc că am văzut destul de puține mâini. Se adoptă, îmi cer scuze, spune președintele. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog, 118. și se respinge. 119 pentru împotrivă, abțineri. Trebuie să mai verific o dată. Se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121 nu este admisibil. Asta înseamnă că trecem la 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Vreți să verificăm? Mai facem o dată 19 pentru. Împotrivă. Dați-mi voie să verific la 19. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 3 pentru. Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 38 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să mă, mă lăsați să verific. Mai e nevoie de două voturi? Bun, am închis votul și se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru. Împotrivă. Dați-mi voie să verific. Și se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 și 60 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 și 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, dați-mi voie să verific la 64. și se adoptă. Compromis 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Cavada. Okay, that, that's all for the votes. Am terminat cu voturile. Just, Next two items we just take note of, 27 and 28. now we continue by 27, 20. Considerăm cu continuăm, îmi cer scuze, cu uh, punctul 27, 28 și 29 Comisia noastră ia act de măsurile de executare. Mr. Jambaski, you wanted to, to take the... Domnule Jambaski, doreați să interveniți? Nu. Okay. Now we take the joint items uh, 12. Ok, acum vom, vom discuta despre punctele 12 și 13. Este vorba despre schimbul de opinii. Voi da cuvântul acum domnului Sayer, care este raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată-ne din nou, avem o nouă propunere de aliniere a legislației trecute de dinaintea tratatului de la Lisabona. Președintele întrerupe. Thank you. And uh, since uh, it's not the first time... Domnul Sayer. To remind you, as I always do, I... Aș dori să vă amintesc, așa cum fac toată, tot timpul, că am fost chemat la conferința președinților pentru a prezenta raportul pe această temă. La aproape 10 ani după adoptarea tratatului de la Lisabona, în continuare avem aceste probleme care sunt cauzate de niște chestiuni structurale legate de tratat. Ce înseamnă acest lucru? S-a creat o situație în care doi parteneri egali, Parlamentul și Consiliul, nu au făcut nu au drepturi delimitate clar în tratat și în același timp au opinii complet diferite și nu doar opinii, ci și interese diferite, pentru că Parlamentul de cele mai multe ori, uh, mai ales uh, ținând cont de faptul că uh, numărul de delegații a crescut foarte mult în ultimii 10 ani, Uh, Parlamentul știe că trebuie să examinăm uh, legislația mai îndeaproape. Astfel ajungem la blocaje. Asta înseamnă, de fapt, că Parlamentul și Consiliul trebuie să se pună mereu de acord asupra anumitor criterii. Este vorba despre un exercițiu diferit pe care trebuie să-l facem acum. Însă, avem un raport, raportul meu de acum câțiva ani, în care poziția Parlamentului este foarte clară. Votul este cel care face demarcația între actele delegate și actele de punere în aplicare. Pe baza acestui principiu, pentru noi nu este o problemă foarte mare să în, avem anumite păreri în anumite rapoarte. Problema apare atunci când Consiliul um, este cel care dorește să controleze ce se întâmplă cu uh, aceste acte. Acum avem parte de o repetare a unei situații de acum câțiva ani. Cred că acum vreo 5 ani Comisia a venit cu o propunere. Comisia este oarecum un partener neutru în toată această afacere, însă cred că criteriile lor de demarcare sunt foarte asemănătoare cu ale noastre și avem poziții apropiate în acest sens. Deci s-au propus trei omnibusuri care au fost victimele de reglementării. Deci, nu a fost vorba doar despre un singur punct care a fost scos de pe agenda legislativă, despre un singur act. Ideea a fost că nu am putut să cădem de acord cu Consiliul. Am început negocierile, discuțiile tripartite, după autorizarea din partea jurii pentru mandatul meu și nu am avut succes. A trecut mult timp de atunci, deci cred că e momentul oportun să reîncepem. Între timp, la Parlament, exercițiul continuă. Comisiile competente aplică deja aceste reguli în legislația nouă și um, aceste două exerciții în paralel nu fac decât să mănânce foarte mult timp. Uh, urmează să începem foarte curând negocierile cu Consiliul. Am avut o reuniune săptămâna trecută, nu a fost ușor, am, a trebuit să uh, amânăm reuniunea, însă procesul s-a demarat, însă există speranțe. Cele două exerciții pot să fie făcute împreună. Pe baza noii propuneri a Comisiei, referitoare la aceste două alinieri, două seturi de alinieri, una se referă, unul se referă la competențe clare ale iurii și cealaltă competențe ale altor comisii. E vorba despre un omnibus, asta înseamnă că există mai multe reguli pe care eu le-aș propune în acest caz și am atașat un document cu propunerile mele. Eu doresc să urmărim abordarea de acum 5 ani. Ce înseamnă acest lucru? Având în vedere că regula este foarte clară, adică noi, jurii, suntem responsabili cu alinierea. Motivul pentru asta e foarte clar. Trebuie să avem o abordare unificată, o poziție unificată a Parlamentului și asta înseamnă că dacă totul se face separat în fiecare comisie, uh, nu este bine. Deci dacă facem acest lucru uh, în comisia aceasta, este mai bine. În același timp, dorim să vedem că uneori um, Consiliul să aibă o abordare mai apropiată de a noastră, pentru că ei doresc tot timpul uh, măsuri de punere în aplicare, măsuri de implementare. Și la urma urmei, Comisia Jurii este cea care încearcă să creeze o coerență. Și asta consolidează poziția Parlamentului. Asta încerc să spun. Dacă avem o poziție unificată și dacă avem o părere clară și eu oricum tot timpul, în mod regulat, mă consult cu președinții de comisii, în concluzie, propunerea mea este să urme, urmăm aceeași abordare, adică un raport unic în care să includem opiniile uh, avizele celorlalte comisii care nu au un statut special. Am o metodă de lucru deja foarte bună cu celelalte comisii, au încredere în noi uh, că le preluăm avizele uneori chiar cu prețul uh, unei aglomerări, însă aș dori să spun că această metodă este cea care funcționează și aș dori deja să începem demersurile pentru că am întârziat. Negocierile cu Consiliul nu sunt ușoare, însă avem deja 10 ani de experiență în punctul, din punctul acesta de vedere. Ce vreau eu să fac este să terminăm cu acest blocaj al discuției dacă să fie acte delegate sau acte de punere în aplicare la fiecare act legislativ. De aceea, cred că și Consiliul are interesul să elimine acest blocaj. S-au făcut concesii serioase în acordul interinstituțional. Le-am permis, chiar și în cazul de acte delegate, să aibă consultare expertă. Parlamentul a fost împotrivă mult timp, dar iată ca un uh, gest de bună credință ca să putem începe dezbaterea pe criteriile generale. Am făcut asta. Am uh, avut rezerve, dar am fost și curios să văd ce se întâmplă, așa că am fost de acord să procedăm astfel. Sper ca lucrurile să intre pe făgașul cel bun. Uh, și sper să ne putem mișca repede până la finele acestui an ca să putem încheia aceste două dosare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc la modul sincer domnului Sayer pentru cele expuse. Eu sunt uh, raportor în Comisia Agri pentru aviz uh, în acest domeniu și sigur că sunt extrem de preocupat uh, de uh, maniera și modalitatea de abordare a acestui subiect. Uh, acolo am propus modificarea doar a celor două regulamente care efectiv se, uh, au, care au fost adoptate în Comisia uh, Agri și nu ne-am ocupat și de alte documente pentru că apreciez că fiecare comisie trebuie să se ocupe de domeniul de, de reglementare. Sigur că ne dorim cât mai puțină intervenție uh, da, peste regulamentele care le avem pentru a nu bulversa spațiul juridic, însă este nevoie uneori să intervenim. Se pune problema, într-adevăr, cum intervenim, prin acte de implementare sau acte delegate. Și eu apreciez că, da, aceste acte delegate ar trebui să fie mai la îndemână, pentru că este și o implicare a Parlamentului în aceste, în aceste acte delegate, astfel încât dăm uh, satisfacție și Parlamentului, dar, pe de altă parte, și mă refer mai ales la uh, Comisia Juridică, venim și cu un plus de expertiză în ceea ce înseamnă aceste acte delegate, câtă vreme întrebăm și Parlamentul, unde sunt experți. Eu nu contest buna credință și capacitatea Comisiei de a veni cu elemente clarificatoare. Dar cred că un plus de expertiză din partea uh, comisiilor din Parlament întotdeauna este binevenit. Mulțumesc! Would the commission... Dorește Comisia să facă un scurt comentariu și subliniez scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia e la dispoziția dumneavoastră în orice formă, aici la comisie, în afara ei. Um, se spunea pe bună dreptate că este a doua încercare de a ajunge la un acord. Prima dată s-a ieșuat la Consiliu, Comisia a retras apoi demersul, fiindcă nu mai exista nicio mișcare, niciun progres. De data aceasta, um, e o diferență importantă. Pentru că facem tot posibilul. Trecem în revistă 168 de acte de bază care sunt în acest pachet, cu vreo 500 de Uh, norme și va trebui să luăm decizii pentru fiecare în parte. Și mă opresc spunând că pentru Comisie este foarte important ce se stipulează în acordul interinstituțional pe o mai bună legiferare. Anul trecut la cererea Parlamentului am spus că trebuie să ne aliniem la cadrul uh, introdus prin tratatul de la Lisabona. La ce mă refer concret? E vorba de acest nou cadru de capacitare cu două tipuri de acte. Actele de legal delegate și actele de implementare. Este această opțiune care uh, a fost creată și pe care Comisia a făcut-o în propunerea sa. E vorba de o aliniere pur tehnică un exercițiu pur tehnic uh, de partea comisiei, noi, în propunerea noastră, nu am evaluat niciun fel de prerogativ uh, ca nevoie sau dacă e o evaluare politică necesară sau nu. Noi nu, noi ne-am limitat la o aliniere pur tehnică, la vechile măsuri, a, a vechilor măsuri, mă scuzați, către acte de implementare și către acte de legate și de departe uh, a fost o aliniere către actele delegate, fiindcă există o natură similară între vechile norme și actele delegate. Mă opresc aici, aștept cu nerăbdare să continuăm munca pe acest uh, dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem acest uh, subiect și avem probleme de timp, deoarece sunt două subiecte amânate de ieri. Nu le-am tratat. Doamna Delvo și domnule Giambatski, ce facem? Trecem o revistă foarte, foarte repede aceste subiecte sau le amânăm? Doamna Delvo cere o amânare. Domnul Giambatski, de asemenea. Vă mulțumesc! Așa că putem începe la timp audierea noastră în ceea ce privește propunerea pentru insolvență și urez bun venit oratorilor noștri. Și fără a mai lungi vorba, doresc să dau cuvântul mai întâi doamnei Letizia Gaio de la BBVA Spania, de la serviciul juridic bancar care va aborda subiectul din perspectiva băncilor. Aveți la dispoziție vreo 10 minute, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o plăcere, aș spune chiar o onoare să fiu astăzi alături noastră și vă mulțumesc pentru invitație. Doresc de asemenea să vă felicit pentru organizarea acestei audieri interesante astăzi. Vă rog să aruncați o privire înspre prezentarea în PowerPoint, să vă prezint BBVA, bancă spaniolă, uh, cu filiale pretutindeni în lume. Putem să ne numim o instituție financiară globală. N-ar fi realist să reușesc să descriu o asemenea problemă complexă în doar 12 minute. Vreau să vă spun care sunt elementele pe, care pentru noi sunt cele mai relevante. Nu doar din perspectivă bancară spaniolă, ci și din perspectiva clienților noștri. Colegii mei cu siguranță vor aborda și ei subiecte similare. E vorba de recomandările Comisiei din martie 2014 și e vorba de consultarea publică făcută la Comisia anul trecut. Acestea sunt punctele de pornire. Spania a adoptat uh, timpuriu uh, recomandările, ceea ce pentru noi uh, face ca adoptarea propunerii să fie mai ușoară. E vorba de crearea pieței de capital în Uniunea Europeană. Implementarea recomandărilor în perioada de criză a însemnat o creștere a numărului de insolvențe, ceea ce înseamnă că există o sensibilitate specifică a sectorului financiar față de orice amendare a regulamentului pentru insolvență. Și de aceea ne-am participat cât se poate de activ la consultările comisiei și am uh, făcut documente de poziție față de această propunere. După cum vă spuneam, nivelul de implementare este unul profund. Viito- viitoarele norme, viitoarele prevederi sunt încurajatoare, mai ales că au fost testate deja câteva chestiuni în modelul și sistemul spaniol. De exemplu, e vorba de varietatea procedurilor, um, atât în instanțe sau, cât și în afara instanțelor, supravegheate de uh, curte. Credem că se poate opta astfel pentru procedura care răspunde cel mai bine nevoilor uh, persoanelor vizate, în funcție de complexitate și dimensiune. Iar în ceea ce privește restructurarea inițială preventivă, mă scuzați, spune vorbitoarea, față de tot ceea ce există, avem și o procedură în afara instanțelor, care uh, a prins foarte bine la IMM-uri. Cheia succesului a fost dictată de faptul că este o procedură rapidă, uh, ușoară și um, care funcționează deosebit de bine. În ceea ce privește restructurările judiciare recunoscute, doresc să vă spun că noi facem diferența între două tipuri de credite, securizate și nesecurizate și voi reveni mai târziu asupra acestui element. Știu că nu este foarte sofisticat, dar cel puțin există certitudine juridică și funcționează. Și apoi mai avem un alt mecanism care presupune ca mare parte din creditori să um, fie de acord cu o restructurare a tuturor conceptelor de credit. Ce înseamnă asta? Că poate fi impus un sacrificiu asupra creditor, creditorului, atât securizat cât și nesecurizat. Și asta funcționează foarte bine cu companiile foarte mari. Am adoptat și uh, ac alte acțiuni uh, cu privire la uh, implementare. E vorba de uh, acțiuni care se extind pe o perioadă de patru luni. Ar fi fost ideal ca perioada să fie alta, dar funcționează. Și uh, astfel am reușit să asigurăm faptul că uh, se întrunesc anumite criterii când e vorba de uh, nouă finanța, o nouă finanțare. Iată așadar care este modelul spaniol și permiteți-mi să trec acum la subiectul audierii de astăzi. Sub, a, susținem efortul Comisiei. Spania, după cum bine știți, deja respectă recomandarea. Sunt numeroase măsuri care vor contribui la reducerea îndatorării și vor corecta plățile întârziate. Dar doresc să menționez un aspect important. Uneori avem impresia că propunerea se concentrează excesiv pe marile corporații și pierde din vedere uh, IMM-ul de rând, cel puțin IMM-ul după standarde spaniole. Și acum, cu privire la propunere, iată ce părere avem noi. E vorba de uh, faptul că trebuie protejate sumele interimare. E vorba de banii alocați în timpul negocierilor. Noi, noi bani ar fi banii uh, alocați după executarea acordului. Deci ar fi un element nou, interim money. Și în ceea ce privește protecția uh, banilor proaspeți, banilor noi, noi considerăm că nu este necesară o intervenție judiciară la acest nivel. Trebuie oferită o protecție indiferent de procedura aplicată, în instanță sau în afara instanței. Apoi, în ceea ce privește stay of enforcement actions, e vorba de marja de manevră oferită debitorului de a negocia cu creditorul, este un instrument minunat pentru întreprinderi, funcționează foarte bine, dar extinderea pe, pe, pe, patru, pe acea perioadă de patru luni ar trebui avută în vedere doar în niște circunstanțe speciale și întotdeauna respectând anumite condiții obiective. De exemplu, în ceea ce privește un sprijin din partea majorității creditorilor. Dacă există o dovadă de un asemenea progres în negociere, se spune că se poate trece la această acțiune, dar ni se, nouă ni se pare prea vag. În ceea ce privește contractele executorii, suntem de acord cu posibilitatea um, de a impune anumite condiții creditorilor, inclusiv când e vorba de credite securizate. Vă rog să mă credeți că în urmă cu câțiva ani n-aș fi crezut că o să susțin o asemenea idee, absolut deloc. Dar experiența mi-a arătat că um, se poate face și altfel Am văzut ce se poate întâmpla clienților noștri în momentul în care se, aduce, se ajunge la uh, insolvență și noi credem că acesta, acest element nu este rău. Susținem uh, și principiul de a uh, respecta norma celui mai bun creditor. Uh, și respectăm uh, ideea sacrificiului proporțional la nevoie. Cu privire la o descărcare um, a îndatorării, noi credem că, din punct de vedere social, e nevoie să existe acest instrument, dar o plată minimă uh, trebuie avută în vedere înainte. Nu poate fi un mecanism pay if you can, plătește dacă poți. noi avem de-a face cu debitori uh, care, într-adevăr, trebuie să respecte principiul de a fi de bună credință. Mă gândesc apoi și la creditele publice. Și excluderea acestora uh, de la iertarea îndatorării um, face cumva să nu putem să trecem la celelalte condiții stipulate în propunere. Sunt anumite garanții care sunt necesare pentru a putea face verificările uh, necesare cu privire la respectarea noilor norme. Suntem perfect conștienți de faptul că Comisia trebuie să aibă în vedere diferite norme naționale foarte greu de conciliat, pentru că adesea e vorba de mm, elemente care se bat cap în cap. Dar, într-o anumită măsură, directiva propusă a adoptat multe trăsături uh, um, din legea americană. Sistemul nostru continental însă diferă foarte mult de sistemul american. Iată așadar care sunt cele două elemente importante uh, a fi reevaluate. Mai întâi în ceea ce vește norma priorității absolute. Creditorii primesc uh, Uh, junior creditorii primesc posibilitatea de a impune o restructurare a uh, datoriei față de creditorii seniori. În această situație se spune că plata față de seniori ar trebui să fie una completă. Dar nu sunt stipulate condițiile în care s-ar putea întâmpla așa ceva. Este vorba de o abordare cram up versus cram down. Cu un uh, efect neintenționat de a reduce intenția de a împrumuta bani. Apoi, în ceea ce privește acordurile intercreditori, care uh, reglementează ele procesul restructurării. Aici transmit mesajul cheie al prezentării mele. Mi se pare că se estompează certitudinea juridică. Vă spuneam că în Spania există doar două tipuri de credite, securizate și nesecurizate. Deloc sofisticat, dar măcar sigur acest sistem. Problema este că um, dacă ar fi transformat acest sistem, ar apărea mari provocări neprevăzute. Uh, și în ceea ce privește ă, implicarea laturii judiciare cu norma ă, de prioritate absolută, acest lucru ar însemna că s-ar face o evaluare printr-un expert numit de curte, mai ales în ceea ce privește alocarea de bani noi. Deci ar fi implicată instanța judecătorească, dar asta doar după ce se ă, ajunge la un acord pentru securizarea drepturilor creditorilor. Iată care a fost mesajul meu astăzi. Vă mulțumesc pentru interes, mulțumesc tuturor, tuturor pentru că mi-ați dat ascultare și uh, muchísimas gracias. Thank you very much. Now, from the perspective... Mulțumesc foarte mult. Din punctul, și acum, pentru a reprezenta punctul de vedere al IMM-urilor, domnul Luc Hendrix de la UEMP AE. Mă scuzați, doamna Regna, dorea să adresez o întrebare. Îmi cer scuze, domnule președinte. Nu voiam să vă întrerup în niciun caz, dar mă uitam la ceas și știu că sunt mulți vorbitori, subiectul e foarte interesant și voiam doar să vă întreb dacă s-ar putea să fiți cât mai succinți ca să avem și noi un schimb de vedere apoi. Nu voiam să vă întrerup, doar o precizare. Da, avem pregătit, avem pus deoparte, programat timp și pentru întrebări și răspunsuri. Deci domnul Luke Hendrix, care răspunde de competitivitatea întreprinderilor, ex relații externe și aspecte juridice. 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi mulțumesc Comisiei Jurii pentru că m-a invitat astăzi de a vorbi, să vorbesc uh, în numele IMM-urilor. Al doilea lucru pe care voiam să-l subliniez este că vreau să mulțumesc Comisiei pentru activitatea desfășurată. Doamna Gaier de asemenea a vorbit despre asta. E greu, fără îndoială, să se reconcilieze legislațiile naționale printr-această propunere nouă. Iată că Comisia a desfășurat consultări cu părți interesate, grupuri de experți și așa mai departe, lucru pe care îl apreciem foarte mult. Și asta se vede și în rezultate, rezultatul fiind o propunere echilibrată. Prin această propunere, Comisia Europeană ne prezintă o nouă abordare a insolvenței. Propunerea de directivă privind insolvența este mai uh, cuprinzătoare decât uh, recomandarea din 2014, pe care oricum nu toate statele membre au adoptat-o de plin. Însă propunerea aceasta nu își propune să armonizeze anumite aspecte fundamentale din insolvență, cum ar fi regulile și condițiile pentru deschiderea unei proceduri de insolvență, o definiție comună a insolvenței sau o ierarhizare a creanțelor sarcina de armonizare a claselor și uh, tipurilor de credite este într-adevăr o sarcină extrem de grea, dacă nu chiar imposibilă. Creditorii sunt expuși unor riscuri destul de mari în cazul în care creanțele lor nu pot fi uh, uh, acoperite și situația de financiară este extrem de periculoasă dacă ne gândim la efectul de lanț. Și acum mai la subiect în detaliu. Comisia vrea să elaboreze o restructurare timpurie a um, creditelor pentru a mm, stimula crearea de locuri de muncă. Unul dintre obiectivele acestei propuneri este de a stimula o cultură a salvării întreprinderilor viabile. Insolvența sau respectiv lichidarea rapidă și eficientă nu trebuie să fie decât o a doua opțiune. Și, de asemenea, trebuie avută în vedere rata recuperării creanțelor. Un alt uh, obiectiv important îl reprezintă acordarea unei a doua șanse întreprinzătorilor onești și insist asupra cuvântului acestuia onest. În cazul în care întreprinzătorul își uh, are o problemă în desfășurarea afacerilor sale, trebuie să îi se pună la dispoziție un timp pentru redresare, un timp rezonabil trebuie să poată fie să, continue, să continue cu activitatea sa, fie să înceapă o nouă afacere în ciuda eșecului înregistrat. Deci insolvența nu trebuie să ducă la o stigmatizare, nici socială și nici economică. Susținem de plin obiectivul acestei directive. Dar Trebuie să insistăm asupra recuperării rapide în procesul de insolvență și să insistăm asupra viabilității întreprinderilor. Și pentru asta trebuie elaborată o abordare care să susțină locurile de muncă și ocuparea. Nu ne putem permite să pierdem locuri de muncă în Uniunea Europeană uh, pentru că permitem falimentul unor întreprinderi fără ca acesta să fie absolut necesar. Trebuie să permitem întreprinzătorilor să o ia de la capăt cât mai curând. Pentru a putea realiza un cadru adecvat în materie de insolvență, măsurile de prevenire pentru companiile viabile, ca acestea să poată intra în restructurare, trebuie să reprezinte o primă uh, un prim subiect de atenție în procedurile de insolvență și probabil cel mai important. Dacă o întreprindere este viabilă, este fundamental ca întreprinderea în dificultate să poată să treacă la restructurare cât mai curând și cu asistența adecvată. Asistența aceasta se poate oferi în cadrul restructurării, dar obiectivul măsurilor de prevenire ar trebui să se concentreze pe întreprinderile în dificultate care pot fi ajutate fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri de restructurare pentru că acestea sunt lungi și costisitoare. Dacă se poate realiza viabilitatea întreprinderii fără restructurare, impactul asupra creditorilor și uh, angajaților este minim și se asigură și un echilibru corect între supravegherea afacerii pe de-o parte și drepturile creditorilor de a-și recupera creanțele care sunt și ele garantate pe de altă parte. În principiu, propunerea este foarte bună și ea, ea conține un echilibru destul de bine ajustat între aceste două interese. Totuși, la titlul 1, restructurare preventivă, câteva observații se introduce un cadru de prevenire în materie de restructurare, dar ar trebui ca creditorii să dispună de uh, o protecție adecvată a drepturilor lor, în special în cazul anumitor suspendări de uh, acțiuni de mm, recuperare a creanțelor. Procedurile trebuie să, se, trebuie să se introducă proceduri clare, pentru că aceste proceduri ar putea avea un impact asupra creditorilor. De exemplu, pentru lista creditorilor, ar trebui ca înaintea acordării suspendării, elementele acestea să fie aduse în atenția unui judecător care ar, și, și ar trebui să se ofere acces clar la această procedură prin intermediul propunerii. Titlul 2, de asemenea, este o parte foarte importantă. El se referă la a doua șansă pentru întreprinzător, deci companiile și asociațiile sunt pe bună dreptate eliminate din această procedură, Întreprinzătorii însă pot, pe, pot avea uh, pot beneficia de o descărcare de creanță pe o perioadă de 2 sau 3 ani de la declanșarea procedurii. Noi considerăm că este un pas în direcția cea bună și susținem ideea unei a doua șanse pentru întreprinzători, însă desigur că este nevoie de niște termene clare la nivel european, pentru că altminteri s-ar putea să nu se poată respecta aceste reguli această a doua șansă trebuie să rămână obiectivă, trebuie stabilit un termen obiectiv și obligatoriu pentru întreprinzător, după părerea noastră, dar potrivit articolului 20, descărcarea se face în termen de 3 ani. Pentru majoritatea statelor membre, însă acest termen este prea lung. Multe proceduri de faliment sunt destul de simple, mai ales dacă debitorul este un IMM. Principiul de aceea ar trebui să fie ca un întreprinzător onest, deci un întreprinzător onest trebuie să beneficieze de descărcare în termen de un an de la deschiderea procedurilor, cu excepția cazului în care judecătorul constată și consideră că uh, cazul este mai complicat. Înțeleg că Germania și Austria nu au fost de acord cu această perioadă de un an și nici cu perioada de trei ani descărcarea trebuie să fie posibilă numai după faliment. În caz de procedură de restructurare, descărcarea nu trebuie oferită decât la încheierea planului de restructurare. Apoi avem și amendamente propuse, descărcările trebuie să se aplice doar întreprinzătorilor onești. Și cred că și doamna Gaio s-a referit la acest lucru. Articolul 20, deci, ar trebui modificat în sensul acesta. Am merge chiar și mai departe și am insista asupra faptului că ar trebui să fie vorba de o prezumție de onestitate pentru întreprinzători sau n-ar trebui să fie o prezumție de onestitate, ci sarcina probei trebuie să revină întreprinzătorului care trebuie să-și dovedească onestitatea. So there the proposal of, uh, a... Deci, procedura de restructurare și de insolvență trebuie să fie mai eficientă, mai rapidă și mai simplă. Suntem de acord cu această idee și susținem obiectivele acestea organizațiilor, în calitate de organizație MM-urilor, proceduri mai simple, mai rapide ar putea să fie în avantajul atât al creditorilor cât și al debitorilor. Referitor la mijloacele de comunicare, salutăm că s-a introdus în text această obligație pentru statele membre. Nevoile companiilor trebuie avute în vedere în uh, stabilirea măsurilor de insolvență. Restructurarea este posibilă pentru întreprinderile de toate dimensiunile. Asta este principiul, dar în practică ea este prea costisitoare și împovărătoare pentru, a, pentru ca micile întreprinderi să recurgă la ea. Procedurile sunt și prea lungi. Ele se pot desfășura pe durata unui an de la solicitare, de la înaintarea uh, cererii până la încheierea planului. Și atunci, restructurarea trebuie să fie o opțiune viabilă și pentru micile întreprinderi. Deci principiul acesta trebuie avut în vedere. Și ca să închei, aș dori să vă reamintesc propunerea făcută deja și convenită în Small Business Act și susținută de statele membre și de comisie în 2008. Acolo se arăta deja, încă în 2008, că statele membre trebuie să asigure că întreprinzătorii onești care se confruntă cu riscul falimentului primesc rapid o a doua șansă. Mai mult, statele membre sunt invitate să promoveze o aptitudine pozitivă, oferindu-le posibilitatea întreprinzătorilor să dispună de uh, un nou început, inclusiv prin campanii de informare și prin proceduri care să dureze puțin în materie de insolvență, maximum un an. De asemenea, trebuie să se pună toate întreprinderile pe picior de egalitate, inclusiv cu noile start-up-uri care beneficiază de sisteme de sprijin. Asta s-a spus încă din 2008. Propunerile acestea credem că ar trebui să fie transpuse și în această directivă. Vă mulțumesc foarte mult și cred că am respectat timpul de vorbire de 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, din perspectiva sindicatelor, domnul Peter Șerea, secretar general adjunct al ETUC. Vă rog, din nou 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o prezentare și să fac câteva observații cu caracter general, dar și câteva propuneri concrete la nivelul articolelor. Legislația europeană în materie de insolvență este foarte importantă pentru mișcarea sindicală europeană. În întreaga Uniune Europeană, mai ales în vremuri de criză, lucrătorii simt pe pielea lor consecințele acestor reguli incorrecte de insolvență, sunt uh, dați afară fără nicio preaviz, uh, au probleme legate de plăți, de orice fel de alte drepturi care li se cuvin. Prin urmare, obiectivul propunerii comisiei nu ar trebui să fie legat de bănci, ci ar trebui ca aceasta să se concentreze pe protecția drepturilor lucrătorilor în situația de insolvență. Există recursul la insolvența tactică, prin care întreprinderile își evită, ocolesc legislația fiscală, obligațiile lor fiscale. Number of such, uh, scandals. Și au apărut tot felul de scandaluri în ultimii ani. Iată că acest lucru poate să ducă și la uh, probleme de securitate. Al Italia, de exemplu, și alte întreprinderi au dus la concedierea a mii de lucrători. Deci, principala noastră îngrijorare este legată de faptul că nu putem să Uh, tratăm uh, creanțele lucrătorilor ca și toate celelalte creanțe neachitate. Ar trebui să se respecte regulile acestea de plin și fără întârziere. În ciuda asigurărilor oferite, uh, propunerea pune sub semnul întrebării posibilitatea de refinanțare. Mai mult, considerăm că lucrătorii trebuie să fie tratați ca o clasă separată. Legislația, desigur că trebuie să salveze, să permită salvarea întreprinderilor și a locurilor de muncă, dar e nevoie de o informare, consultare și de un acord de plin cu lucrătorii și cu reprezentanții lor. Sprijinul pentru orice nou aranjament în ce privește organizarea este fundamental. Cramdown-ul interclasă trebuie să ar, ar avea un impact asupra lucrătorilor și asupra uh, acordurilor de muncă colective. Uniunea Europeană are o răspundere specială de deosebită de a asigura o mai, multă, o mai bună cooperare în acest sens la nivelul Uniunii Europene, dar asta presupune o supraveghere mai independentă, sancțiuni exclusive împotriva directorilor, directorilor uh, întreprinzătorilor, uh, pentru a oferi garanții împotriva abuzurilor pe care aceștia le-ar putea face. Și în materie de amendamente, noi considerăm că elementul fundamental îl reprezintă salvarea locurilor de muncă, atunci când apar planuri de restructurare care schimbă acordurile colective sau contractele de lucru, trebuie să se ofere garanții explicite cu privire la drepturile lucrătorilor la informare, consultare și exprimarea acordului pentru orice element din această procedură. Nu e suficient să spunem doar că directiva nu aduce atingere achiului comunitar respectiv uh, drepturilor la informare și consultare. Legiuitorul european trebuie să garanteze proceduri inclusive și sustenabile. Printre acestea și obligativitatea angajatorului sau deținătorului unui uh, număr mare de active de a veni cu un plan sustenabil pentru toate situațiile în care locurile de muncă sau salariile ar putea fi afectate. În cazul insolvenței, întreprinderii respective fac trimitere la articolele 8 și 9 aici. Planul de restructurare, care se referă la remunerare și condițiile de angajare, nu poate deveni obligatoriu din punct de vedere juridic în lipsa unui proces de consultare și exprimare a acordului lucrătorilor cu adevărat. Angajații și sindicatele trebuie să poată înainta planuri de restructurare alternative fiabile pentru a salva locurile de muncă și să vină cu contrapropuneri în baza expertizei și facă își trimitere la articolul 9. Directiva trebuie să permită folosirea unor instrumente de avertizare timpurie, inclusiv pentru reprezentanții lucrătorilor, nu doar pentru angajatori. Și facem aici trimitere la articolul 3. Directiva trebuie să ofere certitudine în ce privește nevoia de a se respecta relațiile obișnuite uh, la nivel sectorial și asta s-ar putea introduce la articolul 21. Trebuie să se garanteze în mod explicit drepturile lucrătorilor de a se apăra prin negocieri colective și prin acțiuni colective, inclusiv prin acțiuni de grevă potrivit articolelor 27 și 28 din Carta Drepturilor Fundamentale. Prin urmare, aceste lucruri trebuie incluse la articolele 9, 11 și 31 din propunerea de directivă. Directiva trebuie să garanteze că fondurile de pensii ocupaționale nu sunt afectate. Lucrul acesta trebuie să se facă la articolul 9. De asemenea, trebuie introdusă o cerere, o cerință legată de ce se întâmplă înaintea declanșării procesului de restructurare. Fac trimitere la articolul 12a, care ar putea fi reintrodus în propunere și care uh, ar reflecta cele spuse. În procesul de restructurare ar trebui să ținem seama de următoarele lucruri. Drepturile la uh, acțiuni și negocieri colective, care trebuie să, fie, să cuprindă și dreptul la informare și consultare. De asemenea, orice fel de uh, vindere a activelor care ar putea avea un impact asupra locurilor de muncă și salariilor, De asemenea, trebuie ca ă, lucrătorii să poată fi creditori, considerați creditori siguri dintr-o clasă proprie. și trebuie să li se ofere statut de creditor special în procedurile de restructurare, respectiv insolvență. Și acum și mai specific în ce privește protejarea creanțelor lucrătorilor nu se poate accepta impactarea mm, statutului lucrătorilor de creditori special și preferențiali. Lucrătorii trebuie tratați separat. Acest lucru trebuie făcut obligatoriu din punct de vedere juridic și pentru asta trebuie cuprins în noul articol 12a. În ce privește suspendarea executării, datoriile companiei pot fi suspendate pe o perioadă de timp fără ca lucrătorii măcar să știe lucrul acesta și fără garanții adecvate. Și atunci lucrătorii ar putea să piardă din anumite drepturi, inclusiv drepturi salariale, bonusuri, drept, pensii și alte drepturi din cadrul relațiilor de angajare cu angajatorul. Propunem modificări la articolul 6 în acest sens pentru a ne asigura că salariile și altele, alte drepturi ale lucrătorilor sunt plătite de plin și fără întârziere, fără a se limita uh, și, și să se limiteze suspendarea la 70 de zile, inclusiv prelungirea și reînnoirea, care nu trebuie să depășească 100 de zile. Directiva 9851 cu privire la uh, indisponibilizările colective și directiva privind păstrarea termenilor și condițiilor de angajare în cazul transferului întreprinderilor din procedurilor de insolvență. Trebuie de asemenea ca modificări în acest sens să fie introduse la articolul 21. Și acum, în ce privește comportamentul uh, angajatorilor, considerăm că dreptul la a doua șansă este prevăzut în termen legal în această propunere, în termen prea laxi. Se poate întâmpla ca insolvența să fie rezultatul greșelilor angajatorului. Și ce se întâmplă în acest, în acest caz? Îi se permite acestuia o a doua șansă fără niciun fel de răspundere. Nu ar trebui ca pentru astfel de întreprinderi sau pentru întreprinderile care doresc să ocolească obligațiile în materie de dreptul muncii, uh, care ocolesc uh, uh, legislația în materie de concurență corectă și echitabilă, nu ar trebui să li se ofere, deci acestora, niciun fel de a doua șansă. Apoi, e nevoie de sancțiuni pentru a asigura conformitatea, în special ce privește respectarea drepturilor lucrătorilor. ETUC consideră că se mai pot aduce îmbunătățiri la articolul 18, 21, 22, 23 și 25. Și în încheiere, o concluzie cu caracter general, așa cum spuneam și la început, propunerea aceasta noi o privim din perspectiva lucrătorilor și nu doar din perspectiva băncilor și angajatorilor. Vrem să existe garanții pentru respectarea drepturilor salariale, să se respecte drepturile la consultare, la negociere și acțiune colectivă, care nici într-un caz nu trebuie să poată fi încălcate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, thank you as well, sir. Și noi mulțumim. Acum vom auzi perspectiva practicienilor. Domnul Axel Bierbach, întâi, din Germania. Domnule, aveți 10 minute la dispoziție. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul și domnilor, domnul profesor Nibler, de 20 de ani eh, am, eh, avem de face cu întreprinderi aflate în criză Uh, sunt membru și al Asociației FID din Germania cu privire la gestionarea insolvențelor. Avem 470 de membri la FID și uh, susținem obiectivul formulat în directivă, cu restructurarea și asanarea întreprinderilor aflate în fin, uh, dificultate financiară. Dar experiența noastră de ani de zile cu comportamentul întreprinderilor în criză și al creditorilor în uh, situația de criză, ne permite să privim cu un ochi critic totul. Și vreau să numesc câteva riscuri pentru economia de piață. FID a compus un aviz față de această propunere de directive, ținând cont și uh, de avizele din industrie și de la uh, uh domeniul creditorilor din uh, Germania. Și avem câteva rezerve față de anumite detalii juridice. Vreau să le menționez pe cele mai importante. În primul rând, faptul că se face o limitare strict la creditorile financiari. E vorba de obiectivul directivei, de a uh, avea în vedere uh, restructurarea creditelor neperformante și de a uh, ușura situația întreprinderilor în profund îndatorate crearea unui mecanism strict financiar, um, posibil uh, nebirocratic și eficient, înseamnă că uh, facem o limitare um, nejustificată. Și mi se pare că e vorba în special de anumite periclitări care uh, nu sunt avute în vedere. Ce se întâmplă cu furnizorii și ceilalți creditori? Ce se întâmplă cu efectele asupra Uh, dreptului muncii, dreptului social, dreptului uh, de impozitare. În al doilea rând, e vorba de faptul că s-ar scumpi creditele, mai ales pentru IMM-uri. În propunere există contradicție față de articolul 178 uh, din Directiva pentru cerințele de capital. Și se spune că um, se stipulează niște condiții pentru o întârziere mai mare de 90 de zile. Dar ce se întâmplă cu uh, momentul în care un institut de credit nu mai are dreptul de a lua drept garanție uh, bunurile uh, avute, bunurile deținute de către o întreprindere la timp și să uh, obțină astfel lichidități. Și ce se întâmplă cu clasificarea creditelor neperformante? ce se întâmplă cu moratorul de patru luni. Acesta este, în opinia noastră, prea lung. Moratoriul crește presiunea pe capitalul propriu al instituțiilor de creditare. Aceste riscuri trebuie să fie avute în vedere de la uh, acordarea creditelui, deja de la bun început. Și pentru IMM-uri se îngreunează condițiile. Ori această directivă dorește să ajute IMM-urile. De asemenea, pentru că sunt avute în vedere instituțiile de credit uh, um, și pentru că acestea trebuie să stipuleze noi condiții pentru alocare de credite, uh, automat creditele se vor scumpi, iar micile întreprinderi nu vor mai putea face față pe piață. În criză, micile instituții de credit, din cauza presiunii asupra capitalului propriu, vor uh, recurge repede la vânzarea creditelor neperformante către diferiți actori de pe piață. Și există o, un risc să apară multe proceduri de insolvență adiționale, pentru că faptul că există acel moratoriu pune în pericol furnizorii, creditorii uh, din domeniul furniz- furnizărilor. Adesea există termene de plată de 60, 90, chiar 180 de zile și prin acest moratoriu mulți vor fi afectați. Însă și existența acestora ar fi periclitată. Deci, cu privire la moratoriu, acesta, potrivit articolului 6 și 7, îi obligă pe furnizori să stipuleze condiții nemodificate cu aceleași condiții de plată. Și dacă se face uz de această normă, atunci obiectivele de plată sunt uh, prelungite. Și atunci, dacă nu se face plata, apar probleme, uh, um, marea povară fiind, purt, uh, fiind suportată de furnizori. Însă întreprinderea de furnizare și ea trebuie să achiziționeze anumite părți ale producției. Și prin urmare, se pierd anumite garanții, iar băncile și instituțiile de credit nu vor mai putea accepta ca garanții ceea ce pot să ofere furnizorii. Și apoi, în ceea ce privește domeniul uh, lichidităților, uh, marjele de manevră sunt foarte reduse aici. IMM-urile sunt mult restricționate. În directivă se propune se propun niște lucruri care nu sunt proporționale, mă scuzați. De asemenea, ne temem că cei care sunt mai bine informați și cei care au o poziție mai puternică în, la negocieri vor face tot posibilul pentru a face totul uh, pe spuza uh, furnizorilor și pentru a se poziționa astfel mai bine. Furnizorii nu pot schimba uh, partenerul uh, contractual. Și în cazul în care se ajunge la o restructurare, mi se pare că situația ar fi una de suportare a riscului în mod disproporționat. Dacă într-adevăr e necesar acest moratoriu, atunci trebuie să vedem ce se întâmplă cu relația de încredere între creditori. Trebuie să fie uh, adusă în joc o a treia, un al treilea actor, adus în joc un al treilea actor. Pentru că și astăzi vedem că încrederea în situație de insolvență uh, cumva trebuie să fie supravegheată de cineva numit de la curte. În ceea ce privește uh, defavorizarea masivă a creditorilor, restructurarea arată că e vorba de un sistem în care sunt avute în vedere diferite interese. Angajatori, creditori, uh, uh, cei care sunt îndatorați, cei care dețin acțiuni și furnizori. Riscurile trebuie să fie echilibrate într-o piață funcționară și uh, trebuie să facem tot posibilul pentru ca uh, în cazul în care uh, există anumiți actori care pot să-și asume riscuri mai mari, atunci să existe și o acțiune de leveraged buyout. Propunerea de directivă de a avea în vedere norme strict pentru uh, Uh, protecția intereselor uh, celor îndatorați, uh, um, um, întreprinderilor îndatorate, pune în pericol în special următoarele aspecte. E vorba de uh, faptul că nu există o definiție clară a condițiilor de acces la creditare. Și astfel sunt puși uh, în pericol mai mulți creditori, mai ales Uh, lucrătorii și furnizorii. Și în cazul în care se ajunge la o restructurare, trebuie să fie furnizată și o clauză de protecție. Deci, o terță parte trebuie să verifice capacitatea de plată în termen de șase luni. Punctul, al doilea punct. În timpul procedurii de restructurare nu există o verificare și sunt favorizate manipulările pe spuza creditorilor. Apar adesea împrumuturi, uh, cum ar fi în engleză, de la family and friends. Deci, mi se pare că, în acest mod, apar pe piață mari semne de întrebare, mai ales micii creditori nu pot să se protejeze în fața manipulărilor. Propunerea lasă la atitudinea statelor membre dacă, dacă entitatea îndatorată uh, trebuie să facă o cerere de insolvență sau nu. Creditorii nu pot să ceară o insolvență. Ei nu pot să uh, influențeze, să preîntâmpine sau să influențeze procedura de restructurare. Și lipsește aici un for independent pentru reprezentarea intereselor. Majoritatea pentru votul unui plan de restructurare este de 75% per grup. Nu este o majoritate per capita, ci o majoritate a sumelor. Deci, cu acordul unui singur grup se poate ajunge la așa ceva. Articolul 11, 1b. Asta face ca niște investitori financiari fără interese strategice să uh, poată dicta cum să se obțină o majoritate. La articolul 17 se prevede ca în timpul moratoriului interesele să fie, uh, uh măsurile de îndatorare să fie protejate. Dar totul se întâmplă pe spuza creditorilor. Um, problema este că restructurarea în asem, într-asemenea formulă poate fi utilizată pentru a-i împovăra pe uh, lucrători. Nu în ultimul rând, să nu uităm că se ajunge la aceste crize, mai ales din cauza problemelor de management. Pentru a avea o societate de uh, o economie de piață funcțională, trebuie să facem tot posibilul ca aceste mm, proceduri de insolvență să nu treneze fiindcă împovărează piața. Clienți, furnizori și lucrători. Toată lumea pierde încrederea și când se ajunge într-adevăr la procedura de insolvență, șansele de supraviețuire ale entității respective sunt mult diminuate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum a doua perspectivă din practică, doamna Valerie Lalu Thomas din Franța. Vă dau cuvântul 10 minute. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumiri, în primul rând, că ați invitat și practicienii din domeniul restructurării din Franța. Aș dori să vă spun că am fost foarte entuziasmați atunci când am uh, citit propunerea de directivă, dar avem și niște critici. În primul rând, aș dori să vă amintesc că profesioniștii din Franța, din domeniul insolvenței, se împart în două categorii, în primul rând administratorii judiciari și mandatarii judiciari. Administratorul asistă compania respectivă în cadrul restructurării, îi prezintă un plan, iar mandatarul judiciar care îl însoțește pe administrator este cel care veghează la găsirea celei mai bune soluții pentru uh, lichidarea pasivelor. O colega mea care este aici de față este administrator judiciar uh, și așteptăm și întrebările dumneavoastră. Um, este adevărat că ultima reformă prin legea Macron a prevăzut că alături de uh, Uh, profesioniștii care sunt înscriși pe uh, listele naționale uh, și Mai există și alți profesioniști care sunt înscriși pe aceste liste, însă pentru ei este vorba despre proceduri care uh, trebuie să fie foarte rapide atunci când activele sunt foarte mici, și este vorba despre executorii judecătorești. Uh, în rest, tribunalul desemnează un administrator și un mandatar pentru redresări, pentru salvări. Um, doresc să adaug că profesia noastră este extrem de reglementată și avem cam 300, 430 de profes, profesioniști în Franța, 126 de administratori și 304 de mandatari. Uh, este vorba despre o profesie foarte grea, există două examene de admitere în rândurile profesiei noastre. Uh, suntem profesioniști cu competențe recunoscute și validate de către tribunal. Voi reveni acum la directivă. Aș dori să vă spun că, din punctul nostru de vedere al Franței, găsim că există um, uh, în această directivă prevederi care se, se pot ajusta foarte ușor la legea franceză, însă există uh, și prevederi care um, trebuie să, să fie adaptate. În ceea ce privește aspectele pozitive, dreptul francez are deja instrumente foarte importante, armonizate, cu câteva exigențe care, sunt, care se regăsesc în directivă. Nu voi fi exhaustivă pentru că știu că uh, Uh, nu avem timp, însă aș dori să vă amintesc câteva lucruri. În ceea ce privește axa 1 din propunere, putem spune că utilizarea procedurilor de prevenție este, ne este foarte familiară în Franța, pentru că avem deja proceduri de alertă foarte eficace. Vă amintesc că um, Uh, auditorii au acest sistem de alertă. În cadrul sistemului de instanțe avem uh, organizate întâlniri cu conducătorii întreprinderii și se prevede că o firmă care are dificultăți poate să fie convocată de uh, judecător pentru a încerca să se vadă dacă nu se pot impune măsuri de alertă Uh, și chiar dacă nu se pot uh, cere măsuri preventive. Știți că avem și proceduri amiabile de con, uh, concilie și mandat ad hoc, care sunt confidențiale și fac obiectul consensului. Acestea nu fac parte din propunerea de directivă, însă la noi există și și-au dovedit eficacitatea în punerea în aplicare a unor soluții pentru restructurarea companiilor. O să vă dau un exemplu concret cu cifre. Aceste proceduri amiabile pre- pre- permit o, o soluționare rapidă a dificultăților întreprinderilor. În 2016 am avut peste 2500 de astfel de proceduri în Franța, prin care am reușit să salvăm 612.000 de locuri de muncă. Dacă este să comparăm cu numărul de lichidări judiciare de 43.000, ă, aceste proceduri au uh, salvat 107.000 de locuri de muncă, au vizat 107.000 de locuri de muncă, pentru că uneori mai au loc și disponibilizări. După cum vă dați seama, succesul acestei proceduri amiabile este semnificativ pentru că se mențin multe locuri de muncă și se uh, mențin și întreprinderile. Ținem foarte mult la această procedură. Știm că ea nu se regăsește în propunerea de directivă, însă regimurile propuse în directivă pot să fie asociate sau să existe în paralel cu această procedură și cu procedurile noastre de salvgardare. Mi se pare că sunt conforme uh, procedurile noastre cu obiectivele directivei. De asemenea, suntem uh, de acord cu conținutul planurilor de restructurare. Și aici uh, avem proceduri colective de salvgardare, avem și o dimensiune accelerată a acestor proceduri. Considerăm că este uh, compatibile cu obiectivele, pentru că este vorba despre un plan de restructurare. Este aici vorba despre un cross-class cram down Uh, care a fost uh, prezentat foarte bine de, de colega noastră din Spania. Și tot, toate acestea se întâmplă sub autoritatea instanței. De asemenea, suntem pentru AXA 2, care acordă o a doua șansă antreprenorilor persoană fizică. În sistemul francez avem uh, soluții pentru această propunere. În primul rând, lichidarea judiciară, judiciară duce la o epurare a datorilor în urma ultimei reforme pe care am avut-o. Aceasta a fost accelerată uh, printr-o procedură simplificată, uh, iar uh, intervalul este mai mic de 2 ani. În martie 2014, aceeași dată ca și recomandarea, s-a creat o procedură de redresare profesională care permite unei persoane fizice cu active mai mici de 5.000 de euro să își obține lichidarea în 4 luni și ștergerea datoriilor, fie personale, fie profesionale. În ceea ce privește ultima axă, măsurile pentru ameliorarea eficacității procedurilor colective, aș dori să vă atrag atenția că legea Macron a permis um, Uh, stimularea specializării judecătorilor. Există acum tribunale specializate de comerț. comerț. Avem și o lege a modernizării justiției, J21 uh, din noiembrie 2016, care a uh, pus accent pe formarea judecătorilor consulari. Am pus accent pe formarea electronică datorită unui portal electronic. Acolo pot să fie puse declarații de creanță, Uh, planuri de restructurare, notificări uh, de creanță și așa mai departe. Aici trebuie făcute câteva adaptări, însă suntem pe drumul cel bun. În ceea ce privește datele statistice, Consiliul nostru național are un observator cu, stati- cu statistici foarte interesante care sunt la dispoziția tuturor. Mai am două minute la dispoziție pentru a vorbi de adaptările necesare. Estimăm că domeniul de aplicare al articolelor 1 și 4 trebuie să fie făcut mai clar, pentru că definiția probabilității de insolvabilitate este prea amplă, după părerea noastră. Considerăm de asemenea că suprimarea um, Uh, acestui, uh, acestui uh, sistem al procedurii colective trebuie să fie revăzută. Este nevoie să fie numit un profesionist independent în cadrul tuturorilor. Ne deranjează caracterul voluntarist al procedurii. În sistemul nostru, debitorul este cel care se oferă să se pună sub protecția tribunalului în mod anticipat este dificil pentru noi, ar fi dificil pentru noi ca acest drept să fie descris și creanțierilor. Um, reducerea datei uh, intervalului la 12 luni este problematică pentru noi, pentru că noi avem 18 luni în Franța, însă suntem pregătiți să, ne, să evoluăm. În concluzie, considerăm că există um, cu siguranță căi de îmbunătățire datorită directivei și considerăm că uh, armonizarea cu dreptul francez va fi una flexibilă și ar trebui să uh, permită în urma discuțiilor să ajungem la un sistem armonizat cu obiectivele directivei. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, madam. Mulțumim și dumneavoastră, doamnă Lulu. Avem acum timp pentru discuții. Doamna Danke Dankeschön. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Arată cât de important este să facem o acordare fină la nivel european, mai ales dacă vrem să luăm în serios uh, această idee a unei a doua șanse în dreptul întreprinderilor. Întrebarea mea este mai întâi către domnul Birbach aspecte foarte interesante pe care eu nu le știam de dinainte. Pentru mine personal este foarte important să îi am în vedere pe cei mai slabi din lanț, dar pe cei mai demni de ajutorul nostru. Deci dumneavoastră v-ați referit la stabilitatea pieței financiare și la această vedere de ansamblu a economiei de piață și cu transmiterea mai departe a creditelor neperformante. Există țări care sunt afectate mai tare decât altele? Există forme de întreprinderi, sectoare care să fie mai afectate decât altele? Sau imaginea este una destul de amestecată? Este interesant ce ne-a spus dumneavoastră și anume că trebuie să fim foarte, foarte atenți ca să nu existe pur și simplu o, o um, transmitere mai departe a îndatorării. Nu apăr eu sectorul bancar, departe de mine, dar dumneavoastră uh, vă cunoașteți clienții mai bine și poate că știți uh, exact uh, ce efecte are o restructurare asupra sectorului financiar și ce efecte nu are. Doamnă Gaio, din experiența dumneavoastră, ce se întâmplă când e lansată o procedură? Sunt transmise mai departe aceste împrumuturi, aceste credite? Pentru că ideea stabilității întregului sector financiar este foarte importantă și trebuie avută și ea în vedere, nu doar această privire strict uh, uh, pentru a acorda a doua șanse. A doua șansă, mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc mai întâi vorbitorilor noștri. A fost uh, foarte util acest schimb de opinii pentru că am putut a, uh, a privi uh, lucrurile din mai multe perspective. În primul rând, mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni chiar acum și apoi de a trage concluzii la sfârșit. Pe mine una m-ar interesa un aspect. Credeți că se reglementează suficient de concret când trebuie începută procedura de restructurare, parcurg această propunere și se spune că dacă o entitate îndatorată se află în pragul insolvenței, atunci se recurge această procedură. Dar când concret? Ce înseamnă asta? Mi s-a spus că 80% din insolvențe se datorează deciziilor de management. 80% din insolvențe din cauza că uh, s-a eșuat în plan managerial, cu diferite justificări. Dacă așa stau lucrurile, are rost să îi lăsăm singuri pe creditori și debitori să reglementeze situația? Sau, nu mai bine, trebuie să intervină un terț, că e din partea instanței sau nu, că este un administrator de insolvență, pur și simplu. Eu cred că trebuie ca din vreme să existe o entitate neutră, o instanță neutră care să încerce să găsească echilibrul fin între diferitele interese. M-ar uh, bucura să-mi oferiți câteva detalii. Și a treia întrebare, domnul președinte, am foarte multe, dar mă limitez la cele trei. Cross, class, crame down. Am auzit foarte multe puncte critice față de acest principiu de efect între clasele de credite. Ce se întâmplă cu deciziile de restructurare în acest caz? Deci ce se întâmplă de decizii luate la fiecare, în fiecare categorie, la fiecare clasă? Mulțumesc! Mă opresc, dar să știți că dacă ne rămâne timp, vreau să mă adresez câteva întrebări, însă cu siguranță și ceilalți colegi doresc să participe. Mulțumesc. Doamna López Permego. Eh, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor cu sinceritate pentru prezentările lor foarte bine ancorate în realitate. Aș dori să subliniez poziția ETUC. Ei și-au exprimat câteva îngrijorări că propunerea de directivă ignoră drepturile lucrătorilor. Cred că avem nevoie, într-adevăr, de o perspectivă mai clară asupra realității pentru că trebuie să fim asigurați că nu vor fi create dificultăți suplimentare pentru lucrători. Am avut intervenții asemănătoare și în alte comisii și voi repeta și aici. Mă, uh, mă preocupă insolvența tactică. Considerați că este nevoie de o consolidare a formulărilor pentru a evita situațiile în, ca, în care companiile fără scrupule își manipulează conturile cu ajutorul sistemului financiar, putând să își um, trimită mai departe creditele sau veniturile către alte filiale și justificând astfel uh, um, deteriorarea condițiilor de lucru sau disponibilizările unilaterale deși poate nu există schimbări de condiții de producție. Am văzut astfel de probleme și aș dori să aflu care este o, o părere avizată. Doamna Berjon. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră interesante. Am lucrat în insolvență vreme de 35 de ani. Am fost uh, practician și eram în prima linie. Eu eram cea care lichida activele. Și întotdeauna uh, leasingul a fost o problemă pentru mine, un motiv de îngrijorare. În momentul de față, micile întreprinderi și mai ales în domeniul agriculturii sunt în insolvență pentru că activele lor aparțin băncii. Atunci când există uh, cedarea plății în leasing, aceste companii nu-și mai pot plăti uh, chiria. Trebuie să fie numit un administrator în funcție de importanța întreprinderii și societatea de leasing preia activele imediat. Trebuie să știm că se întâmplă și să vândă aceste active și în 80% din cazuri nu se ține cont de uh, chiria plătită de către persoana vizată, compania vizată. Mi se pare nedrept acest lucru pentru că banca este în același timp vânzătorul activelor și cumpărătorul. Și este o problemă. Trebuie să fie tratată în mod foarte riguros, nu trebuie să fie preluate active care au fost deja răscumpărate. Mi s-a întâmplat foarte des acest lucru, uh, să fie preluate astea, aceste active, însă întreprinderea să nu mai poată activa. Apoi, o altă chestiune care mă preocupă este faptul că băncile dau credite societăților, însă cer o garanție personală din partea uh, girantului. Um, și eu, în aceste cazuri, nu văd cum îi se dă a doua șansă unui agricultor care este lichidat, activele îi sunt preluate, se crede salvat, însă îi, um, îi este luată casa în urma procedurilor uh, pe persoană. Trebuie să știm că realitatea unei lichidări aceasta este. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Deci acestea au fost întrebările. Oare invitații noștri doresc să răspundă? Cine începe? Încep eu. Pentru că mi-a fost adresată direct întrebarea cu privire la um, procedurile de insolvență și ce se întâmplă cu reprezentarea lucrătorilor. pot să vă ofer un răspuns foarte clar, uh, fiindcă mișcările sindicale europene au discutat mult în ultimii ani despre cum arată în general reprezentarea lucrătorilor, cum ar trebui să arate și pentru prima dată în istoria sindicatelor europene am luat decizia că vrem ca în toate întreprinderile de la 200 de angajați în, sus, unii încep chiar la 50, dar în fine, se poate și la 50, dar oricum să existe o uh, reprezentare a lucrătorilor, să existe o poziție de negociere și spunem că în cadrul micilor întreprinderi trebuie să existe tangențial o reprezentare a, sindicat, a, a lucrătorilor prin sindicat. Să fie uh, o, să o reprezentare în uh, Consiliul de Administrație. Și să existe o comisie permanentă economică în așa fel încât reprezentanții sindicali să fie la curent cu evoluția economică a întreprinderii. Există dreptul la informare și consultare. Sigur, asta nu înseamnă că putem noi astfel uh, preîntâmpina insolvențele tactice. Dacă există persoane cu tendințe infracționiste, asta e. Nu avem cum să preîntâmpinăm totul totalmente, dar uh, cu siguranță accesul la informații este mai uh, intens și posibilitatea de a exercita influența există. Iar noi, iar uh, noi asta am avut uh, ca pretenție să existe o participare permanentă a reprezentanților lucrătorilor uh, la procesul economic dintr-o întreprindere un fel de, să fie, să fie creat un fel de, să fie creat o comisie economică. Doamna Nibler, m-ați întrebat când poate începe restructurarea. Dacă avem o vedere de ansamblu, că știm cum evoluează o întreprindere, atunci este important să încercăm să găsim cu toții un consens. spune că există indicații către o procedură de restructurare și vedem mai departe. Să existe un acord între management și reprezentanții lucrătorilor, acolo unde ei există, în așa fel încât să spunem că da, uh, avem indicații că poate fi lansată procedura de restructurare. Și cu privire la instanțele neutre și obiective, da, știți că și eu am menționat acest aspect. Credem că uh, e de bun simț mai mult ca oricând să existe așa ceva. Ce instituție primește acest rol după caz? Nu știu, asta e deja este o prerogativă națională, dar că e necesar să existe așa ceva, fără doar și poate. Eu sunt convins de asta și uh, aceasta este poziția pe care o susțin, o apăr public. Mulțumesc! Euh, sur ce dernier point. În ceea ce privește acest ultim punct, uh, suntem de acord cu, cu ce s-a spus. Desemnarea unui organ organism independent pentru a uh, duce până la capăt aceste proceduri. Mi se pare indispensabil acest lucru. Oricum, uh, trebuie hotărât dacă este vorba despre o structură administrativă sau judiciară, despre structura care va prelua această misiune. În ceea ce privește uh, întrebarea legată de leasing, o voi lăsa pe colega mea, care este administrator, să uh, îi răspundă uh, doamnei deputat. Da, mulțumesc. O observație tehnică în ceea ce privește activele preluate de leasing. Acest lucru se regăsește în uh, propunerea de directivă și și în sistemul francez. Dacă entitatea este viabilă, debitorul poate să uh, să înceapă procedurile și acest lucru permite uh, chiar și atunci când există creanțe neplătite înainte de deschiderea procedurii, să se forțeze uh, execuția contractului și să se prezerve activele atâta vreme cât se pot plăti chiriile curente. Deci, cre- cred că problematica este abordată și problema nu apare decât atunci când activitatea încetează. Dar atâta vreme cât există activitate, există și posibilitatea de a menține contractul. Și acest lucru e prevăzut în directivă. O precizare legată de criteriile pentru punctul de plecare în uh, recurgerea la aceste proceduri. Cred că este foarte important să vedem nuanțele aici, uh, să avem criterii uh, diferențiate pentru atunci când se cere suspendarea uh, urmăririi sau nu, când se cere de către debitor. Deci atunci când acesta are dificultăți serioase pe care nu le poate depăși și în lipsa suspendării uh, urmăririi, Um, se, uh, se, poate demara, se poate demara procedura. Mulțumesc. Nu mi s-a adresat o întrebare concretă, însă aș dori să um, fac câteva observații. În ceea ce privește uh, insolvența tehnică, spune vorbitorul, cred că propunerea este una foarte echilibrată care încearcă să reconcilieze legislațiile naționale. Dacă este să mergem mai departe la nivel național, pentru că e vorba de o directivă, se pot introduce intern măsuri pentru a contracara această insolvență tactică. Cred că este important la nivel european să avem un acord cu privire la punctele principale. În plus, nu este o directivă de armonizare. De asemenea, în ceea ce privește uh, clasele de credite, este import, important uh, să găsim o soluție europeană, să avem un acord la nivel european. Nu am înțeles foarte bine ce spunea colegul de la ETUC. Pentru că îmi vorbeai în ureche. Oricum, nu credem că se cade să introducem aici noi reguli cu privire la reprezentarea lucrătorilor. Dacă citiți propunerea cu grijă, veți vedea că se fac foarte multe trimite și se fac multe garanții, dar poate n-am înțeles eu bine. Așa că îmi cer scuze. De asemenea, cerem Parlamentului să se gândească la majoritate întâi, să înceapă cu unitatea cea mai mică. Gândiți-vă că majoritatea întreprinderilor sunt întreprinderi mici și micro-întreprinderi. Deci nu au întotdeauna mijloacele pe care le uh, au companiile mari. Ce vă rog eu este să nu vă gândiți doar la companiile mari atunci când uh, modificați această directivă. Trebuie ca unele proceduri să fie mai dificile. Uh, pentru că uneori sunt prea îndelungate și uh, nu, unele proceduri sunt prea dificile și prea îndelungate și tocmai de aceea vă rugăm să vă gândiți și la accesibilitatea pe care trebuie să aibă companiile mici. Voi încerca să răspund la absolut toate întrebările care mi-au fost adresate. În ceea ce privește temerea față de uh, creditele neperformante, să ne gândim din punct de vedere istoric de unde vine această directivă. Vine uh, din domeniul uh, celei de-a doua șanse pentru întreprinderile de credit, după ce am avut criza financiară, uh, mai ales în statele de sud, uh, unde au apărut multe credite uh, neperformante, a apărut un elan față de a uh, ierta datoria, dar procedura de insolvență a funcționat atât de prost încât a pus în pericol foarte multe locuri de muncă. Prin urmare, ar fi foarte bine să uh, limităm în aceste state totul la nivelul uh, creditelor, uh, creditorilor financiari. Dar, mai ales pentru finanțarea IMM-urilor în structurile europene, e vorba de măsuri foarte importante. O bancă are un cu totul alt interes în acest domeniu față de cineva care are um, uh, locul de muncă um, la Londra sau la Frankfurt și care nu vede cum arată situația la fața locului, pentru lucrător, de exemplu. Așa că mi se pare că din perspectiva aceasta trebuie privite privită situația băncilor. Doamna Libră mă întreba dacă e suficient de reglementat de când este înaintată procedura. Mi se pare că există uh, imposibilitatea de a interveni la nivelul dreptului uh, creditorilor fără o justificare profundă. Trebuie să fim foarte atenți, dar e nevoie și de un plafon intern, nu doar de un plafon extern. Uh, de exemplu, dacă astăzi uh, depun cererea de insolvență, mâine sunt insolvenți. apoi primesc uh, moratorul de patru luni care poate fi prelungit sau lucruri de genul acesta. Deci e nevoie de un plafon extern și un plafon intern. De ambele e nevoie, în opinia mea. Dacă 80% e din vina deciziilor de management, sunt perfect convins că fără o instanță neutră n-ar funcționa pentru supraveghere, dar și pentru sprijin și consiliere. În Franța nu e nicio diferență față de Germania. Dacă administratorul nu e și se spune, da, eu am analizat situația, poți furniza, această întreprindere are o șansă în continuare, este cu totul altceva decât uh, dacă nu e nimeni acolo să confirme nimic în acest sens. Oricum e nevoie de transparență. Întreprinderile uneori nu sunt foarte raționale în decizia lor, dacă e vorba de totul sau nimic. Asta îmi spune mie experiența. La leasing. ci garanții. E un subiect foarte important, dar nu e avut în vedere în propunerea comisiei. Acum se spune că e scutită doar o întreprindere. Dar ce se întâmplă cu tipurile de garanții? Că e casa personală, că este um, um, un uh, gir din partea soției, de exemplu. Toate aceste lucruri sunt lăsate, uh, sunt trecute cu vederea. Mie mi se pare că trebuie incluse în propunere. Mulțumesc. Uh, Mrs. Gaio. Doamna Gaio, aveți trei minute la dispoziție. Voi fi subcintă și voi răspunde uh, în spaniolă la întrebările generale întâi și apoi la cele mai precise. S-a pus întrebarea când trebuie să înceapă restructurarea. Mie îmi plac prevederile legate de insolvență și în fiecare caz trebuie să analizez situația instituțiile financiare sunt primele care fac acest lucru, care verifică situația companiei și evaluează dacă e momentul potrivit să facă un sacrificiu, pentru că asta ni se cere să facem la urma urmei. Deci mi se pare că acesta este un criteriu rezonabil. Procentajul despre care ați vorbit, cei 80%. în materie de responsabilitatea managementului companiei. Nu îl cunosc. În Spania avem un model privat, nu se intervine din partea administrației și modelul funcționează. Nu pun sub semnul întrebării calitatea modelelor francez și german, există și alte modele pe lângă acestea și acelea pot să fie bune, însă aș dori să adaug că există un cost asociat și uneori nu toată lumea poate să-l plătească. Deci dacă trebuie să se impună un astfel de model, trebuie să le evaluăm dinainte. În Spania, până acum, cu modelul nostru am avut destul de mult succes, deci nu a fost nevoie să impunem nimic. În ceea ce privește cramdown-ul între clasele de credite, după cum am spus, nu avem uh, acest, acest element cross-class în Spania. Însă nu ne vom opune. Poate ne putem adapta, însă pe noi ne interesează mai mult cram up. Ne preocupă faptul că se poate pierde certitudinea juridică, că hotărârea este luată în baza unui acord între creditori, deci cred că se va pierde din certitudinea juridică și acest lucru va avea un impact asupra prețului creditelor. Doamna Lopez a întrebat despre drepturile lucrătorilor și i s-a răspuns după cum au spus și colegii mei, s-au făcut insolvențe în mod tacit și fraudulos. Nu știu dacă am participat vreodată la așa ceva, dar doresc să vă spun că din 2015 există răspundere juridică a persoanei fizice, nu doar a băncii. Așadar, dacă s-ar face o anchetă, uh, vă pot spune că există garanții pentru a evita aceste insolvențe frauduloase. Doresc să vă amintesc că toate părțile interesate au îngrijorări în ceea ce privește angajații companiei sau unei bănci, pentru că și ei sunt clienții noștri și dorim ca această companie să supraviețuiască. Cred că s-a mai pus o întrebare. Poate, nu știu, am ratat întrebarea noastră, spune în germană. Loans, ahora o nu? În ceea ce privește pericolul creditelor neperformante, cred că acesta nu este un pericol atunci când avem uh, credite neperformante. Cu toții putem să facem un sacrificiu și să ne ajutăm uh, clienții. Compania nu trebuie neapărat să intre în faliment. Deci, uh, cred că trebuie să avem răbdare și astfel vom avea o restructurare mai bună și mai puține credite neperformante. Președintele, mulțumesc foarte mult! Din nefericire, nu mai avem timp pentru alte observații sau întrebări. Doamna Nibler își va face acum uh, observațiile de încheiere. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că timpul nu ne mai permite, mă limitez la 4-5 observații. În primul rând, cât, mulțumiri experților noștri pentru prezență, nu doar că și-au prezentat uh, uh intervențiile, dar au, ne-au fost la dispoziție și pentru uh, întrebări și răspunsuri. Uh, Vedem că situația e diferită, uh, vedem că e loc de mai bine peste tot. De exemplu, domnul Hendrix a prezentat uh, mai, uh, în termeni mai în termeni pozitivi și reacția față de această propunere mult mai mult decât domnul decât uh, celălalt invitat, mă scuzați. Așa că este important să avem în vedere paleta aceasta de opinii, relația dintre creditor-debitor, să ne gândim puțin dacă uh, există echilibru în această propunere, e oarecum prea avantajoasă față de unul sau de altul creditor-debitor. Există riscuri, dar există și șanse care vin odată cu restructurarea și să vedem care sunt posibilitățile. Să oferim întreprinderilor posibilitatea succesului economic dar să avem în vedere și riscurile și să le evaluăm ca atare. S-a discutat și despre insolvențele tactice și insolvențele uh, de tip uh, uh, consecință. S-a vorbit și despre antreprenorul onest care ar trebui să stea în centrul preocupărilor noastre și este o abordare interesantă. Interesantă a fost și perspectiva sindicatelor cu respectarea drepturilor lucrătorilor, un element care trebuie analizat exhaustiv. Deci să nu privim totul uh, doar din perspectiva protecției lucrătorilor. Discutați despre un flux informațional care trebuie să existe, despre implicare, participare, informare. Și nu în ultimul rând, diavolul stă în detalii, asta o știm cu toții, mi-am notat una alta. Dacă avem nevoie de o instanță neutră, o terță parte, am văzut că toată lumea a salutat această idee. Nu știu dacă colega din Spania, mm, mi se spune că acolo opinia este oarecum alta. Multe concretizări necesare la capitolul termene, de exemplu, la descărcare, subiectul cram down și reacția între clasele de credite. Multe întrebări așadar care apar, care mi-au apărut mie și de aceea trebuie ca punct cu punct să vedem cum uh, rezolvăm situația. O să intrăm în procedura consultărilor interne. Domnule președinte, nu cred că mai reușesc să termin proiectul de raport înainte de vacanța parlamentară, dar imediat după vacanța parlamentară, în septembrie, aș vrea să vă prezint proiectul de raport ca să-l transmitem spre traducere, pentru ca în acest an deja să avem ceva. Mulțumesc tuturor! și uh, păstrăm legătura cu siguranță. Thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte de încheiere. Doresc să mulțumesc uh, tuturor uh, participanților. Acestea fiind spuse, reuniunea este se suspendă. Să nu uităm că la patru și jumătate avem o audiere foarte interesantă despre provocările și avantajele contextului migratoriu. Sunt convins că cei de aici vor fi cu toții prezenți și la următoarea audiere. Vă mulțumesc!